pentru sesiunile din 2017. Pe 10 septembrie s-a întâlnit conferința președinților și a adoptat propunerea pentru calendar. Datele sunt uh, disponibile pe pagina de internet a plenarei. Termenul limită pentru amendamente este marți 6 octombrie la ora 12 și votul va avea loc miercuri la 12.30. Președintele a primit uh, de la autoritățile competente poloneze o cerere pentru ridicarea imunității parlamentare a domnului Sikierski